Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. You have a German chairman for the moment. Deocamdată aveți un președinte german, așa că mare grijă. Mă bucur să vă urez bun venit tuturor la adunarea constitutivă a Comisiei de Anchetă pentru examinarea pretinsei încălcări a normelor de drept sau administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală. Acronimul este PANA. Este sigur un acronim care nu cred că se poate deduce din titlul ăsta lung pe care tocmai vi l-am citat, dar cred că știți de unde vine, nu așa? Mai întâi declar deschisă această ședință și vă amintesc tuturor că scopul ședinței noastre este să constituim biroul comisiei noastre, alegându-i pe, pe președinte și vicepreședinți, în conformitate cu articolele 198 și 204 din regulamentul de procedură. Mai întâi vom alege președintele, după care vicepreședinții voi anunța că numele supleanților permanenți care iau parte la vot trebuie să fie comunicat și dacă se vor face modificări față de ce ne-au uh, spus uh, anterior grupurile, aceste schimbări trebuie să fie anunțate înainte de alegeri. Deocamdată nu mi s-a semnalat nimic, așa că cred că ne putem baza pe lista comunicată de grupurile politice. Am verificat deja, am numărat și am constatat că avem un quorum valabil. După cum știți, trebuie să avem o pătrime din uh, membri, dar eu văd că avem aici peste 70 din membrii comisiei noastre și sper că această prezență numeroasă să continue și pe viitor. Așa cum suntem uh, prezenți în număr mare aici la adunarea constitutivă de astăzi. Trecem direct la punctul 1 de pe ordinea noastră de zi, anume alegerea președintelui. O să cer nominalizări și vă amintesc, candidatul trebuie să fie nominalizat fie de un grup politic sau de cel puțin 5% dintre membrii comisiei. Vă amintesc acest lucru. Și, așadar, aștept propuneri. Darius Rozati. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului PP vreau să-l nominalizez pe colegul nostru Werner Lange. Cu toții îl cunoaștem pe Werner Lange, are o experiență mare ca eurodeputat, este în Parlamentul European de peste 20 de ani și a fost uh, și în Comisia Econ, printre altele. Are o experiență bogată în uh, chestiuni fiscale și economice și cred că ar fi un candidat excelent pentru președinția acestei comisii de anchetă. Mulțumesc foarte mult. Avem așadar uh, o nominalizare din partea PPU-ului, Werner Langen. Domnul Langen este membru plin al comisiei noastre, însă trebuie să-l întreb dacă e gata să-și asume această sarcină și dacă a completat și semnat declara declarația de interese financiare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru sprijin. Să știți că sunt în regulă. Accept această nominalizare. Așadar, acceptați nominalizarea și v-ați completat declarația de interese financiare? Bun. Atunci depinde de dumneavoastră, stimați membri, vom proceda prin ovație, pentru că nu văd alți candidați. Îl declarăm așadar pe domnul Langen ca președinte ales al acestei comisii de anchetă. Și acum o să facem schimb de locuri. Mulțumesc foarte mult! Yes. so. <laughs> okay. Thank you very much for... Mulțumesc foarte mult pentru sprijinul dumneavoastră. Mă voi strădui ca lucrările Comisiei PANA să fie accesibile, corecte, transparente și să ducă la un raport final bun. Acum o să trec la limba mea maternă. In Deutsch, wir haben über... Avem traducere în toate limbile statelor membre și vreau încă o dată în limba germană să vă mulțumesc pentru încrederea acordată. E o sarcină importantă și Parlamentul trebuie să arate că va asigura dreptatea fiscală, mai ales bazându-se pe rezultatele taxe 1 și taxe 2, luându-le în serios. Vreau să le ofer tuturor colegilor prilejul unei colaborări bune, încununată de succes, iar cometa, Comisia de Anchetă este unul dintre instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a ne reprezenta poziția și față de statele membre și celelalte instituții. Și în acest sens, din punctul meu de vedere, vă ofer o cooperare bună, bazată pe încredere cu toți colegi, colegii și cu coordonatorii, împreună cu vicepreședinții și sper că la finele mandatului de 12 luni vom avea rezultate foarte bune. Încă o dată vă mulțumesc călduros pentru sprijinul uh, acordat. Și acum trecem la ordinea de zi, la punctul 2, și anume alegerea reprezent... vicepreședinților în decizia de la plenară a, se spune că se vor alege patru vicepreședinți pentru această comisie de anchetă. Avem și propuneri în acest sens. Mai întâi, permiteți-mi să vă întreb dacă există dorințe suplimentare înainte să începem procedura de vot. Există intervenții din sală? Din câte înțeleg, nu este cazul. Și atunci vom alege primul vicepreședinte. Este aici un acord al Secretariatului General și anume primul vicepreședinte va fi propus de către socialdemocrați. De aceea uh, rog grupul SD să vină cu propuneri. Colegul Simon. În numele SD vreau să propun pe colega noastră Ana Gomes. Și ce este valabil ce a spus domnul Ferber mai devreme, mai întâi trebuie să constatăm care sunt uh, reprezentanții fermi înainte să înceapă votul. Dacă este întrunit quorumul pentru un vot valid, asta se vede deja, iar candidații care vor fi propuși, deci primul candidat propus este cel al socialdemocraților. Din punct de vedere formal, trebuie să întreb dacă mai există alte propuneri din partea celorlalte, celorlalte grupuri. Nu este cazul. Apoi doamna Gomez este prezentă, am văzut-o adineauri, deci este exact în fața mea. Atunci vreau să vă întreb dacă este nevoie de un vot secret. Nu este cazul. Și atunci, uh, prin aclamare, cred că o putem uh, desemna pe doamna Gomez prim vicepreședinte. Felicitări, uh, stimată colegă, și aici este locul dumneavoastră lângă mine. Apoi pe lista cu propuneri eh, convenită îl avem pe cel de-al doilea vicepreședinte. Aici ECR eh, are prima opțiune. Mai există și alte propuneri? Cine reprezintă ECR? Da, mulțumesc, domnule președinte. În numele ECR vreau să o propun pentru postul de al doilea vicepreședinte, doamna Luco Lerner. Da, mulțumesc. Întrebarea formală, mai există și alte propuneri? Nu este cazul, există dorința unui vot secret. De asemenea, nu este cazul și atunci vă rog să o aclamăm pe candidata din partea ICR. Astfel, doamna Pierco Ruhanen Lerner este cel de-al doilea vicepreședinte al Comisiei. Opțiunea a treia pentru cel de-al treia post de vicepreședinte îi revine GUE. Vă rog să veniți cu propunerea. În numele grupului GUE îl propunem pe domnul Fabio Masi. Herr Fabio Di Masi vorgeschlagen. A fost propus domnul Fabio Dimasi. Mai sunt și alte propuneri? Nu este cazul. Se dorește un vot secret? Nu este cazul. Atunci îl putem uh, alege pe domnul Dimasi prin aclamare. Mulțumesc. Și locul dumneavoastră este aici în față. Apoi, pe, l avem pe cel de-al patrulea vicepreședinte, Aici verzii au uh, prima propunere. Vă rog, Sven Gigold. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în numele verzilor, să propun pe Eva Jolie, distinsa și uh, curajoasa doamnă a grupului nostru. Fost candidat la președinție în Franța. Bun, deci s-a propus doamna Eva Jolie din partea verzilor. Mai există și alte propuneri? Nu este cazul. Se dorește un vot secret. Nu este cazul. Și atunci, prin aclamare, putem să votăm pe Eva Jolie. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor, așa cum apare și în decizie, avem un președinte și patru vicepreședinți. Permiteți-mi să vă întreb acum, aveți alte intervenții sau propuneri? Vă rog, domnul Zimon. Săptămâni la rând am uh, discutat în mod constructiv despre componența acestei comisii și de aceea uh, ar trebui să încheiem uh, în mod constructiv uh, alegerea președintelui și vicepreședinților. De dimineață mai multe partide au sugerat sau au propus să se aleagă și un al cincilea vicepreședinte pentru ALDE, uh, dar nu putem face asta pentru că numărul uh, reprezentanților va fi desemnat de conferința președinților. Însă, dacă ne uităm la instituția noastră, vedem că sunt mai multe partide care uh, s-au pronunțat în favoarea acestui lucru. Aș propune să se discute asta la nivelul com uh, Comisiei Președintelor, uh, conferinței președintelor și să se desemneze un al cincilea vicepreședinte. Există intervenții? Mie mi se pare o propunere rezonabilă, însă este nevoie de o aprobare a președintelui Parlamentului. Pentru că uh, decizia de la plenar uh, menționează patru vicepreședinți. În numele PPE aș vrea să sprijin această propunere. Este important, într-adevăr, să fie reprezentat uh, și un membru al ALDE în biroul Comisiei. Bun. Legat de procedură, cred că avem mai întâi nevoie de Uh, aprobare și de încă un vot. Și asta se va întâmpla la prima reuniune ordinară. Se opune cineva acestei decizii? Nu văd vreo opoziție, atunci uh, pot să constat că dorința socialdemocraților, uh, care a fost sprijinită și de PPE, este sprijinită de toată lumea. Este în regulă? Da. Atunci aș propune, după ce vom avea scrisoarea, să propunem un candidat din partea lor la prima reuniune a comisiei noastre. Astfel, am uh, epuizat ordinea de zi. Bineînțeles că secretariatul trebuie să se pregătească și apoi mai uh, este prevăzut ceva. După această ședință de uh, constituire va exista prima reuniune a coordonatorilor, iar apoi, conform ordinii de zi, vom avea prima reuniune de lucru în 29 septembrie. Și secretariatul s-a ocupat de desemnarea acestui termen. Sunt mulți uh, membri din uh, comisiile LIBE și ECON prezenți. Deci la începutul și la mijlocul septembrie vom avea două reuniuni ale coordonatorilor în care se va decide cum se va proceda, iar propunerea secretariatului pentru prima reuniune, aș spune deja acum acest lucru, coordonatorii nu au stabilit asta, uh, vrem să audiem jurnaliștii care au investigat scandalul Panama Papers. Asta este propunerea eh, secretariatului pentru prima discuție. Eh, aveți observații? Nu văd intervenții. Atunci nu mai rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată. Obiectivul este foarte clar, eh, misiunea e clară. Uh, verificarea, investigarea încălcărilor uh, legislației Uniunii și uh, proasta administrare în aplicarea legislației în legătură cu spălarea de bani, evitarea impunerilor fiscale și evaziunea fiscală. Iar misiunea cuprinde punctul 2, greșelile ale Comisiei, ale autorităților centrale, greșeli în ceea ce privește codul de conduită, dar și ale statelor uh, membre, efectele taxe 1 și taxe 2 și totodată emiterea de recomandări pentru următoarele proceduri uh, de legiferare. Știm cu toții ca membrii ai Parlamentului că mare statele membre se mișcă foarte încet și Parlamentul fiind uh, forul de control al Comisiei, Uh, trebuie să intervină aici. Și aici tocmai trebuie să urmărim punerea în aplicare a rezultatelor taxe 1 și taxe 2. Mandatul este de 12 luni de la publicarea deciziei. Decizia a fost luată în 8 iunie și în 26 iunie a fost publicată în monitor oficial. Deci mandatul nostru, dacă nu este prelungit, s-ar încheia în iunie 2017. Deci la plenara din 2017, din iunie, dacă nu vor exista uh, motive uh, de prelungire, trebuie să ne încheiem mandatul. Este un mandat destul de restrâns, care necesită o implicare intensă a tuturor membrilor. Și aici rugămintea mea, eu nu am fost membru la taxe, dar am fost adesea invitat să particip la reuniunile lor. Deci cei care au fost votați, eh, i-aș ruga, pe cei care au fost votați, i-aș ruga să vină la toate reuniunile pentru a putea participa la activitatea eh, comisiei. Și eu mereu când am fost președinte, am uh, vegheat asupra prezenței. Uh, când am avut o deplasare în Asia, nu au putut participa decât cei care au fost prezenți. Deci v-aș ruga să fiți atenți astfel încât uh, la final cei care nu au participat activ să pretindă timp de vorbire și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată și vreau să vă întreb dacă aveți la punctul diverse alte uh, observații de făcut. Da, vă rog, colegul Toirer. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Știu că nu este încă locul potrivit, dar se știe că în ceea ce privește munca noastră vrem să avem o funcție de coraportare. Mă rog, vom discuta despre asta în alt moment. Dar vreau să le comunic acum colegilor că grupul ALDE va propune, îl va propune pe colegul din Cehia, Iezec, pentru unul din posturile de coraportori. Da, mulțumesc. Există și acordul inoficial, uh, conform căruia socialdemocrația o primă propunere, dar conform conform procedurii ordinare, lucrurile sunt încă în desfășurare și după ce se va încheia procedura vom uh, comunica propunerea noastră. Mulțumesc, domnule Zimon. Am înțelegere. Nu este niciun motiv să punem întrebări suplimentare. Dacă nu mai sunt intervenții din sală, permiteți-mi să, vă, să închid, uh, să închei aici ședința. Mulțumesc pentru participare, mulțumesc interpreților și vă urez de pe acum un uh, concediu liniștitor. Mulțumesc!